Bonjour. Good morning. Bună ziua. Monsieur Tarabella. Domnule Tarabella, începem. În primul lugar, temos uma proposta de alta. În primul rând, avem o propunere de modificare a ordinii de zi după o decizie luată ieri la reuniunea coordonatorilor. E vorba de două propuneri de modificare a ordinii de zi, două proiecte de raport ale doamnei Svensson, Termenul de depunere a amendamentelor pentru acesta este 7 februarie. Aceasta este ultima ocazie pe care o avem pentru a încerca să influențăm raportul Comisiei IMCO. E vorba de un aviz pentru un raport al Comisiei IMCO. Și dacă nu aveți obiecții, vom discuta despre aceste puncte după punctul 12. Va fi punctul 12a. Vamos então à votação peço que providencie. Haideți acum să trecem la vot. V-am rugat să nu vă uitați cartelele de vot și vom începe cu punctul 8. Eu punctul 13. Banu, punctul 13. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în Uniunea Europeană 2010. Raportor este doamna Nedelceva, care îi dau cuvântul dacă dorește. Nu. Nu e cazul, Nu este cazul. Haideți să trecem la vot. Vou, para facilitar, porque temos muitos votos, vou apenas referir... Avem foarte multe voturi. De aceea am să citez doar numărul amendamentului. 47 pentru. Împotrivă. Vot electronic. Pentru a verifica. electronic. Against? Vot sta round. S-a închis votul. Rejeitado. Se respinge. receba melhor e não seja necessário verificação eletrónica. Vă rog să ridicați mâna bine, să se vadă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Emplă 1 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Emplă 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 8. Emplă 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Emplă 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 49. non, c'est pas dit non. Ah, ok, ok, ça va. 49. Ouais, merci. Por, uh, alteração 49. 49. Doamna Parvanova, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Eh, nu, se pa. Ok. S-a închis votul. Aprobada. Se adoptă. Emple 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. favor. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă, dar uh, mai bine verificăm întâi electronic. 53. 53 îl verificăm. Sau? S-a închis votul. Iată că se respinge. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a dat votação. S-a închis votul. Se adoptă. Emple 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Temple 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Ample 14. Nu? It's against? Brita, it's against? Brita, ești împotrivă? O voto está. No, but Vamos repetir o voto do... Vom vota din nou Ample 14. Está encerrada a votação. S-a închis votul. foi aprovat. Se adoptă. Ample 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 și amplu 27, aproape identic, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm votat S-a deschis votul. 66 e emprego 27. Fechada a votação. S-a închis votul. Se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. M plus 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. M plus 17 pentru, împotrivă, abțineri, 7, 7. Se adoptă 17, se verifică, 17 se verifică. Iată, está fechada deci, votăsau. S-a închis votul. Bagă. Se adoptă. 69 pentru. Contra. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Setenta. A favor. 70 pentru. Contra. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Okay. So if she can indicate mhm. S-a închis votul. Rejeitada. Se respinge. 71. 71. Um. A favor. Pentru. Contra. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. M3 pentru. Împotrivă abțineri. Vom verifica. Verificăm electronic. Cred că a fost respins, dar verificăm. Da, s-a închis votul. Se, re... se respinge pentru că un coleg de la ALDE a votat împotrivă. Se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Verificăm electronic. Ample 31. Dai sura la votação. S-a închis votul. Se respinge. Ample 21 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, verificăm, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Se aprobă pentru că se trăiesc contra Madame Nicolai ah. se Ok. Foi aprovada. Se adoptă cu votul doamnei Nicolai. Doamna Nicolai, ați fost pentru? Mulțumesc. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. plus 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. plus 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 82. Pentru. 82. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 34. Nu se votează. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. m 32. În două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și a doua parte nu trebuie votată, este acoperită de amendamentul 87. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 92 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 35 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Alde. 93. In favor? Pentru. Se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ampl 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Está aberta a votação. S-a deschis votul. Ample 29. S-a închis votul. Se respinge. Ample 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ample 15 partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100 pentru. Contra. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103 pentru.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 este acoperit, nu trebuie votat. 104 nu se votează. E caduc dacă 101 acum pentru împotrivă abțineri se adoptă 106 pentru și 107 pentru. Ok. On va vota. Uh... Votăm 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 109 pentru, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 Matera pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă,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 se adoptă. m 26 nu se votează. 24. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Cu un amendament oral. Cineva se opune amendamentului oral? Nu e cazul. Atunci votăm cu amendament oral. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 în două părți, prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 29. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 36. Pentru, împotrivă, se respinge. 37. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41. Pentru, 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 e caduc, 41 verificăm electronic. S-a închis votul. Foi. Se respinge.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 abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 46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 Atunci, de la 12 la 15 votăm în bloc. 12, 13, 15. 12, 13, 14, 15. Pentru. Ok. 12, 12, 13, 14. Quem vota? Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 și 17 le votăm în bloc. Pentru. Împotrivă. Zăsai, că vot. 16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Votăm electronic acum votul final. Stai strada votul S-a închis votul. se adoptă cu 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și nicio abținere. Felicitări doamnei Nedelceva! Et maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant, c'est la quittation. Maintenant, c'est la décharge. C'est la décharge. E vamos passar à votação do ponto 8, quitação 2000. Continuăm acum cu <clears throat> punctul 8, descărcarea de gestiune 2009, secțiunea 3. Irace Garcia Perez. Irace Garcia Perez ea este autoarea acestui aviz și acum vom vota acest aviz și vom vota uh, în bloc cu excepția alineatului 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 5. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Vot electronic, vot electronic final, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 24 pentru, nici un vot împotrivă, o abținere, felicitări raportoare. Continuăm cu punctul 9. Este vorba de raportul pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Raportoarea nu este prezentă și vom vota amendamentul 1. Nu? Votăm în bloc. Așadar, vot în bloc. Există 5 amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Nu, se, uh, vot, nu există vot final, deoarece am, am adoptat pur și simplu uh, amendamentele. Continuăm cu 10. Dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă și sociale și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene. Și aici trebuie să adoptăm amendamentele. Și Trecem la vot. Vot în bloc. Patru amendamente. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la punctul 11. Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Doamna Papadopoulou, doriți să luați cuvântul? Da. În, în numele Comisiei FEM am re- redactat acest uh, proiect de aviz care va fi înaintat Comisiei Libă care este comisia responsabilă pe fond pentru acest raport. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au uh, înaintat aceste amendamente. Majoritatea le-am acceptat, cu excepția unora uh, cu care nu am fost de acord. Am retras amendamentul 7 pentru că am considerat că nu ar trebui să uh, există discriminare pentru cei care cer un uh, permis uh, sezonier față de alți, alți aplicanți. De, de asemenea, amendamentul 19 s-a sugerat ștergerea alineatului respectiv, deci s-a șters de la it should, it should be as clear as access and accessible as possible deci ar trebui să fie atât de uh, clar și de accesibil ca și posibil până la un alt paragraf ulterior. Există anumite remarci la, amendam- la amendamentele 18 și 26 și acestea sunt amendamente pe, pe care nu le-am acceptat. Amendamentul 26 este respins, de exemplu, pentru că uh, Trebuie să garantăm pentru toată lumea libertatea de asociere și de întâlnire. De asemenea, amendamentul 17 a fost respins și am preferat um, a, textul comisiei care um, își propune să există o abordare uniformă peste tot în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, amendamentul punea în prim plan principiul uh, subsidiarității. La amenda, amendamentele 18 și 20 am sugerat de asemenea să fie respinsă. La amendamentul 18 se propune ca resortisanții țărilor terțe să rămână în uh, țările uh, gazdă, lucru care contrazice obiectivul directivei respective, care se referă la o, la o perioadă de ședere limitată. Amendamentul 20 a fost uh, respins pentru că ne opunem uh, excepțiilor în general. În rest, cred că amendamentele sunt uh, foarte valoroase, deoarece consolidează drepturile muncitorilor sezonieri, lucru susținut de socialiști și democrați. Bine, atunci uh, începem cu amendamentul 8, deoarece 7 a fost retras. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Astfel 25 este caduc, 26. Cine este pentru? împotrivă abțineri. Să respinge. 13. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru. Deci, 14. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Cine stă împotrivă? Abțineri se respinge. 19. Cu un uh, amendament oral. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Și la amendamentul 4 este un oral amendament, dacă nimeni nu are nimic împotriva. Așadar, amendamentul 4 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Do- 20.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 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final electronic. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o singură abținere. Felicitări doamnei Papadopoulou. Punctul 12. Cooperarea europeană în uh, domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020. Ioana Senishin este raportarea, nu dorește să ia cuvântul, deci trecem direct la vot. Prima pagină o putem vota în bloc se Așadar, amendamentul numărul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm electronic numărul 4. S-a închis votul. Se adoptă. 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 5. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 6, 7, 8, 18, 11 și 12 pot fi votate împreună? Nu. Se corectează. 6, 7 și 9. Cine este pentru? Din nou. 6. Doar 6 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Cine este pentru? Cine este pentru? 8. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Treisprezece. Cine este pentru? împotriva, abțineri se adoptă, 14 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 15 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 16 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 19 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 23 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Un moment, spune doamna președinte, da, 25. Cine stă pentru? Împotrivă? Abținări. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Astfel, Amendamentele 26, 27 și 28 sunt caduce. 29. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 1. Cine, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Vot electronic final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi, niciun vot împotriva, nicio abținere. Felicitări raportoarei. Punctul Da. Vamos agora passar. sabe? Ok. Uh, vamos passar à votação do ponto 12A, que foi a alteração. Tocmai am pus pe ordinea de zi punctul 12A. Este vorba de o piață internă pentru europeni. Aici există doar două amendamente uh, propuse de doamna Svensson. Putem vota? Ambele amendamente se votează cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Continuăm cu punctul 14, deoarece uh, punctul 13 l-am uh, votat deja. Este vorba de sărăcia femeilor în uh, Uniunea Europeană. Doamna Plumb, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. <clears throat> I would like uh, first to thank to... Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră pentru colaborarea lor strânsă pe marginea acestui raport, care este un raport foarte important. Aș dori să mulțumesc și secretariatului Comisiei și cred că prin adoptarea acestui uh, raport putem face un pas înainte pentru a ajunge la egalitatea de uh, gen pe care ne dorim și pentru a combate sărăcia împotriva sărăcia femeilor din Uniunea Europeană. Doresc să vă cer să sprijiniți acest raport pentru că oferă soluții pentru acest obiectiv important. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna, doamna Plumb. Trecem la vot. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 42. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ampl 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ampl 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ampl 28. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 43. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 44. Cine, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 46. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm electronic la 46. S-a deschis uh, votul la amendamentul 46. S-a închis votul? Trei pentru, trei împotrivă, 17 abțineri, se respinge. Compromisul 2. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul se adoptă. Continuăm cu 52, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. este caduc. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Continuăm. Sunt Doamna președinte este rugată să se uită în uh, sală, deoarece la ultimele trei voturi acest lucru nu s-a întâmplat. Și intervenție fără microfon acum. Deci acum am uh, votat la compromisul 15. Votăm din nou compromisul 15. Cine stă pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm electronics. Amendamentul 61 s-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. 141. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 146 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 62 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm pe, pe pagina următoare. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă, însă vom verifica electronic. Aberta a votação. Está encerrada a S-a închis votul. Se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Ample 10, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ample 34, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se respinge. 69, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amenda electronic amendamentul 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 72. Cine este pentru? Nu. 72 este caduc. 73 pentru. Deci 73. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru. Împotriva. Abțineri. Alde? Ați fost împotrivă, nu ați fost pentru. Atunci este, se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 76. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri se adoptă. 77, 78 și 79 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se verifică electronic. S-a de 77 până la 79. S-a deschis votul. Rada, să... S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80 cade. Trecem la 82 al doamnei Garcia Perez. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. patru este, s-a adăugat. Cine este pentru? Amendamentul 84, încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. S-a închis votul, se respinge. 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 145 al domnului Garcia Perez pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nouăzeci al domnului Nicolae, pagina 8, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Mm. 91. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. M plus 7. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Ocupare 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. O sută patru pentru împotrivă abțineri se adoptă 98 nu se votează 105 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 107. S-a închis votul. Se respinge. Ocupare 8. Nu votăm. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina următoare. Ocupare 15. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112. Cade 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 115. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 121 al doamnei Plumb. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122 pentru, împotrivă, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. La amendamentul 133. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 134-135. E vorba despre același amendament. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat, dar verificăm. 136. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 140. Prima parte. Favor. Contra. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 89. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 1 cu amendament oral. Garcia Perez, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trei. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2 cade, 4 cade, de asemenea amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 5, deci s-a închis votul. Se adoptă. Opt pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 cade, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă. Cine e împotrivă? Verificăm. Votăm. 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 25. Votăm. S-a închis votul. Se adoptă. 27. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 cade. Nu votăm ocupare Ce Votăm 31 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Patru voturi pentru, una împotrivă, nu sunt abțineri. Felicitări doamnei Plumb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 Vă amintesc că următoarea este fixată pe 31 ianuarie 2011. Este vorba despre audiere publică despre femeile celibatare. Pe 3 martie, joi, între orele 9 și 12 și jumătate, uh, se sărbătorește Ziua Internațională a Femeii. Anul acesta, tema reuniunii este Femeile în politică în cadrul Uniunii Europene. Reuniunea va fi deschisă de către președintele Parlamentului European. Va fi prezentă doamna Robinson, fostă președintă a Irlandei. Ea va fi principala oratoare. Vă vom trimite toate informațiile în scris Ședința se suspendă și vă urez un weekend plăcut.